Bueno, mientras van llegando los colegas, vamos a. Vă propun să urmărim o prezentare video până când vor veni și alți colegi în sală. المنايا الموت عيش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 Mulțumesc. Bună ziua. Doresc să spun venit tuturor oaspeților noștri și doresc să vă prezint pe scurt înainte de a vă da cuvântul. Domnul Blencovici este și eh, el prezent și va lua cuvântul pentru a vă saluta. Mulțumesc foarte mult, doamnă Valenciană, președinta acestui subcomitet pentru drepturile omului. Stimați colegi, stimați invitați, membrii ai campaniei împotriva soldaților copii, dați-mi voie să vă salut în Parlamentul European și să vă spun bun venit și în numele președintelui uh, Comisiei AFET, Elmar Brock, care uh, nu poate să participe astăzi uh, la această întâlnire, dar dorește să vă transmită aprecierea domniei sale pentru munca pe care o desfășurați în cadrul acestei campanii. Este important să amintim tuturor legătură cu ă, două situații legate de soarta copiilor. În ultima decadă se estimează că două milioane de copii au murit în conflictele armate. Astăzi ă, este vorba de aproximativ 300 de mii de copii soldați pe lume. Aceste cifre sunt șocante și ă, constituie pentru noi o mare preocupare. Știm uh, că există o prioritate în ce privește respectul pentru uh, drepturile copiilor, mai ales uh, prin activitățile politicilor de securitate, de cooperare și de asistență internațională. Instrumentele care se află la îndemâna Uniunii Europene sunt diferite și complementare. E vorba de dialogul politic, de cooperarea multilaterală bilaterală, de operații de management al crizei, pregătire profesională, schimb de informații, campanii de conștientizare. Din partea oaspeților noștri de astăzi aș vrea să aflu în ce măsură Uniunea Europeană și Națiunile Unite colaborează în rezolvarea acestor probleme cât de eficientă este complementaritatea între obiectivele noastre, mijloacele noastre, inclusiv mijloacele financiare de a opera. Cum putem să interconectăm mai bine acțiunile noastre pentru a proteja pe copii din zonele de conflict armat, pentru că noi sărbătorim o aniversare importantă a Convenției privind apărarea drepturilor copiilor. Și uh, problemele pe care le-am menționat, trebuie să constituie un semnal puternic că există multe domenii pe glob în care există un abuz împotriva copiilor în zonele de conflict cu consecințe foarte grave de pierdere de vieți din, din uh, rândul uh, copiilor, dar și al mamelor copiii nu pot să se bucure de vârsta copilăriei. Deci, o acțiune globală coordonată este de maximă importanță și salut inițiativa doamnei Valenciano în calitate de președintă a subcomisiei și a activității oaspeților noștri de astăzi. Și numele Comisiei de Politică Externă vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult doamnei Plencovici și vreau să-i dau cuvântul uh, reprezentantei Națiunilor Unite pentru Copii, doamna Leila Saroti. Doamna președintă a Subcomitetului Drepturilor Omului și domnule vicepreședinte al Comisiei AFET, Doamnelor și domnilor parlamentari, distinși invitați, dați-mi voie să exprim uh, gratitudinea uh, mea pentru organizarea acestei întâlniri, um, pentru campania uh, Copii nu soldați Uh, care uh, încearcă să contracareze folosirea copiilor uh, în forțele armate din zonele implicate în conflicte militare. Și mulțumesc pentru interesul dumneavoastră susținut de a-i sprijini pe copii aflați în asemenea regiuni. Mulțumesc statelor membre ale Uniunii Europene pentru acest interes și pentru faptul că și-a exprimat susținerea pentru uh, cauza copiilor, inclusiv în interiorul Națiunilor Unite și pentru a-i apăra pe copiii care sunt cuprinși în angrenajul uh, conflictelor. Pentru că în fiecare an viața a milioane de copii și a familiilor lor uh, de, pe mapa mond sunt periclitate. Există uh, și este nevoie de ani de zile pentru ca um, să se poată elibera copiii de rănile uh, care pot fi fizice sau psihice uh, pe care le-au suferit datorită implicărilor în conflicte. Și există un raport din 1996 privind impactul conflictelor armate asupra copiilor. Aici uh, este oglindită amploarea utilizării copiilor soldați și a consecințelor asupra psihicului copilului, consecințele războaielor asupra vieții copiilor, care devin victime. Acest raport a fost uh, primit de către comunitatea internațională ca un apel de a acționa și de a consolida mecanismul de protecție a copiilor și încă din 1999 Consiliul de Securitate a plasat protecția copiilor afectați de conflictele armate în centrul agendei sale Uh, și a demersurilor pentru garantarea securității internaționale. A fost adoptat în Consiliul de Securitate un cadru legal, 10 rezoluții uh, care denunță violarea uh, vieții copiilor. Consiliul a definit și șase tipuri de violare a drepturilor copilului. Recrutarea și utilizarea copiilor, uciderea și mutilarea copiilor. Violența sexuală, răpirile, atacurile împotriva școlilor, a spitalelor, a personalului din aceste instituții, de asemenea negarea uh, asistenței umanitare pentru copii. Acestea sunt cele mai grave violări pe care le regăsim în toate conflictele. Consiliul a adoptat o rezoluție prin care Națiunilor Unite li se cer mai multe obiective de a verifica informațiile legate de modul în care copiii sunt afectați de conflictele armate și de utilizarea acestor informații pentru a pregăti un raport anual uh, în cadrul Consiliului de Securitate. Consiliul a solicitat de asemenea de a identifica și de a numi părțile implicate în conflict care utilizează copii, care ucid și mutilează copii, care comit violuri, uh, atacuri sexuale asupra copiilor sau care atacă spitalele. Au fost uh, a fost solicitată și angajarea unui dialog uh, constructiv cu guvernele Uh, listate în acest document pentru a pune capăt sau a preveni uh, violențele împotriva copiilor. Trebuie să fie luate măsuri tangibile. Este un mijloc de comunicare cu statele. Deci e nevoie de măsuri tangibile pentru ca părțile uh, listate, că este vorba de organisme guvernamentale sau neguvernamentale, să pună capăt violenței împotriva copiilor și să permită o reintegrare a copiilor, de asemenea pentru a implementa mecanisme care să prevină violențele împotriva copiilor și utilizarea copiilor în armată. Pentru îndeplinirea mandatului, biroul meu colaborează cu ansamblul sistemului Națiunilor Unite. UNICEF-ul este unul din uh, principalii uh, parteneri, dar de asemenea avem parteneri din rândul societății civile și avem și un reprezentant alături de noi. De asemenea, colaborăm cu reprezentanți regionali și subregionali și de asemenea ă, colaborăm și beneficiem de susținere activă a anumitor state care sunt poate mai angajate decât altele în aceste demersuri. Oricum, Uniunea Europeană este un partener important. Ehm, iar eh, la fața locului, punerea în aplicare a planului de eh, coordonare este susținut și de eh, o forță specială de acțiune, un task force care este condus de către Națiunile Unite și de reprezentanții UNICEF-ului. În clipa de față, pe agenda, avem 23 de situații de conflict care figurează pe agenda mandatului secretarului general al Națiunilor Unite și unde este vorba despre uh, copii implicați. Este vorba de 59 de uh, părți implicate în conflicte uh, și există deja tipurile de violare pe care le-am menționat, iar 8 uh, sunt practicate chiar de forțele de securitate guvernamentale și 51 de asemenea acțiuni de către uh, actori care sunt neguvernamentali. Este vorba de 23 de situații de conflict în care există 6 crize majore. Este vorba aici de grupări ISIL și Boko Haram, care uh, Um, utilizează tactici de violență extremă, um, iar copiii sunt victime directe sau indirecte. Și după cum s-a menționat în anul acesta, acum câte zile um, vom sărbători cea de-a 25-a aniversare a adoptării respectării Convenției referitoare la drepturile copiilor. Deci am parcurs o cale lungă pentru a încerca să îmbunătățim protejarea copiilor, ratificând Convenția 194 de state au recunoscut că um, fetele și băieții au drepturi pe care și guvernele trebuie să le respecte și să le protejeze pentru a permite copiilor să-și trăiască copilăria. Progresele care au fost realizate în ultimii 25 de ani uh, sunt însă inegale. În perioadele de conflict, uh, copiii continuă să fie uciși, mutilați, recrutați și exploatați de către forțele uh, armate, sunt privați de șansa de a putea fi educați sau uh, să li se protejeze sănătatea. În uh, cadrul vizitelor pe care le-am făcut în zonele de conflict, am întâlnit copii care au trebuit să-și părăsească locuințele și familiile. Recent uh, am revenit din sudul Sudanului și am întâlnit un băiețel care încă de la începutul ultimelei crize s-a aflat la locul nepotrivit în momentul nepotrivit. A fost rănit de gloanțe și încă are dificultăți să se deplaseze, nu știe nimic despre familia sa, ceea ce este îngrozitor pentru un copil. Aș reconstrui viața, sănătatea, ehm, este posibil doar într-un centru care este întreținut de către UNICEF el face parte dintre copiii care au avut noroc, pentru că există cineva care uh, încearcă să uh, îl ocrotească. Doamnelor și domnilor, în ciuda tuturor provocărilor care se află în fața noastră, noi uh, va trebui să uh, ne continuăm eforturile pentru a pune capăt recrutării copiilor soldați. Putem afirma și pot să spun acest lucru după ce am lucrat timp de doi ani în cadrul acestui mandat, că uh, se conturează un consens în rândul guvernelor că uh, nu este locul copiilor în rândul forțelor armate am uh, lansat uh, campania Copii, nu soldați, împreună cu UNICEF-ul, pentru a pune capăt recrutării copiilor uh, de către grupările armate în momentul în care am lansat această campanie, șapte forțe armate guvernamentale erau listate în anexa raportului anual al secretarului general privind situația copiilor implicați în conflictele armate și exploatarea lor în armate. E vorba de Afganistan, Chad, Republica Democrată Congo, de Burma, Somalia, Sudanul de Sud, Sudanul și Yemenul. Aceste guverne uh, s-au aflat alături de noi în momentul în care am lansat campania și uh, ne-au uh, afirmat că sunt angajate uh, să respecte ceea ce uh, campania le propune. Oricum, uh, eu le sunt recunoscătoare pentru acest angajament. Șapte țări au semnat un plan de acțiune împreună cu Națiunile Unite eh, pentru a pune capăt recrutării copiilor în cadrul forțelor armate. Aceste guverne doresc să își eh, schimbe eh, atitudinea vis-a-vis -vis de copii. Națiunile Unite le pun la dispoziție expertiză tehnică pentru a pune în aplicare acest obiectiv. Iar eu personal m-am angajat alături de UNICEF și de alți parteneri să acționez de așa um, manieră încât să existe resursele tehnice necesare, nu doar pentru a um, progresa în transpunerea în practică acestui plan de acțiune, ci chiar să îl realizăm în totalitate, pentru că este o chestiune esențială. Aș vrea să subliniez că la 9 luni după ce am lansat această campanie am realizat deja progrese semnificative. În luna mai, guvernul din Yemen a semnat un plan de acțiune împreună cu Națiunile Unite. Cu susținerea deplină a Națiunilor Unite, Ceadul uh, a îndeplinit toate exigențele acestui plan de acțiune și Armata Națională în felul acesta nu mai figurează pe lista secretarului general. Guvernul din Afganistan, de asemenea, a elaborat o foaie de parcurs pentru a aplica acest plan de acțiune, ceea ce este foarte important și Uniunea Europeană poate să se întrebe ce poate să întreprindă în această țară. Myanmarul, de asemenea, progresează în uh, punerea în aplicare a acestui plan de acțiune și a decis să pună în libertate 373 de copii în cursul acestui an, ceea ce de asemenea este important. Somalia, la rândul său, a elaborat un mecanism pentru uh, uh, a proteja pe copii uh, sub uh, egida ONU. Guvernul Sudanului de Sud, de asemenea, s-a angajat foarte ferm să pună în aplicare planul de acțiune. A existat o ceremonie oficială pentru lansarea campaniei Copii, nu soldați, a avut loc în cursul acestui an, pe 29 octombrie, iar ministrul apărării a anunțat public că va fi verificată vârsta soldaților în toate cazernele din Sudanul de Sud. În Republica Democrată Congo, guvernul a numit un reprezentant personal al șefului statului, care este însărcinat să combată violența sexuală și recrutarea copiilor, iar guvernul s-a angajat să elaboreze un raport detaliat privind măsurile pe care le va aplica începând cu iunie 2013 pentru a pune în aplicare planul de acțiune semnat împreună cu Națiunile Unite în 2012. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite și Adunarea Generală de asemenea au susținut această campanie, Liga Arabă, Uniunea Africană, Uniunea Europeană și au exprimat susținerea pentru atingerea obiectivelor acestei campanii și doresc să vă mulțumesc pentru acest angajament. Sunt încurajată de progresele înregistrate, de dinamica pe care această campanie a creat-o dar la doi ani de la elaborarea și lansarea campaniei ă, rămân încă multe de făcut pentru ca să avem garanția că, într-adevăr, copiii sunt bine protejați. Să nu uităm că în țările de care vorbim, în cele șapte țări, există 30 uh, de uh, grupuri armate uh, în care sunt și copii recrutați. Deci nu este vorba doar de forțele armate guvernamentale și trebuie să colaborăm cu, și cu aceste 32 de fapt de grupuri armate. A pune capăt recrutării copiilor de către forțele guvernamentale în următorii doi ani este posibil dacă vom lucra împreună și dacă vom pune la dispoziția acestor organisme resursele și experiența noastră. Doamnelor și domnilor parlamentari, stimați invitați, dragi colegi, pentru a îi putea proteja mai bine pe copii în zonele de conflict, aș dori să vă invit să vă mențineți angajamentul politic ferm și manifest al Uniunii Europene. Acest angajament politic trebuie să se manifeste uh, la fața locului prin intermediul ambasadelor dumneavoastră în țările uh, cărora această campanie le este uh, afectată și la fața locului Uniunea Europeană se poate implica în coordonarea și susținerea echipelor Uh, speciale care uh, sunt însărcinate să pună în aplicare măsurile planului de acțiune pentru protejarea copiilor. Uniunea Europeană poate să garanteze o asistență pe o perioadă mai lungă uh, în cadrul procesului de aplicare a planului de acțiune și pentru reintegrarea foștilor copii soldați în viața socială, pentru educarea, formarea tinerilor, pentru asistență psihosocială de asemenea. Uniunea Europeană poate furniza expertiză, susținere pentru uh, a consolida activitatea administrativă, uh, justiția, realizarea de reforme uh, care să permită uh, stabilirea fenomenului de violare a drepturilor uh, copiilor. De asemenea, uh, există uh, uh, și acțiuni ale Curții Penale Internaționale în ce privește uh, procesul referitor la Uganda în acest sens. Uniunea Europeană poate să dezvolte parteneriatul său cu alte organizații regionale, trebuie să se colaboreze cu Uniunea Africană în această problemă. În felul acesta, Uniunea Europeană poate să întreprindă demersuri pe lângă guvernele acestor state, dar și pe lângă alte părți implicate în conflicte, pentru a le determina să pună capăt violării drepturilor omului. Campania Copii nu soldați ne oferă ocazia să realizăm acțiuni care pot avea un impact real pentru îmbunătățirea vieții a milioane de copii. Să nu ratăm această șansă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamna Serubi, și după aceea voi da cuvântul doamnei Ioca Brandt, director executiv adjunct la UNICEF. Thank you very much and let me Mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să mă alătur Lelei uh, în am exprimat mulțumirile vis-a-vis -vis de Parlamentul European și Subcomisia pentru Drepturile Omului și Comisia AFET în ansamblu pentru invitația de a veni aici și aș dori să uh, vă asigur că suntem un partener uh, foarte apropiat al uh, Fondului pentru copiii care sunt victime ale unor conflicte armate. Salut uh, faptul că ați uh, adus în atenția Parlamentului European această tematică a copiilor din zonele de conflict armat. Pentru că uh, imaginați-vă următoarea situație. Mergeți la școală, le faceți cu mâna celor de acasă și apoi vă treziți că la școală vine cineva și vă ia o stație și nu vă mai întoarceți acasă, ci vă regăsiți într-o tabără de recruți uh, timp de trei ani și apoi mai imaginați-vă să fiți fortați, să mergeți în linia întâi și să aveți două opțiuni. Să uh, mutilezi și să omori sau să fii mutilat și să omori. Imaginați-vă ce opțiuni grele. Dar uh, iată și istoria lui David. David are 16 ani și a locuit undeva în sudul Sudanului. Și David, din cauza lui și a altor zeci de mii de copii soldați, suntem astăzi aici. Săptămâna trecută s-au uh, celebrat 35 de ani de la adoptarea Convenției pentru Drepturile Copilului, care garantează tuturor copiilor, indiferent de sex, etnie, statut economic, credință sau dizabilități, dreptul la sănătate, educație, participare și protecție. Însă, un drept recunoscut nu este neapărat unul aplicat și o schimbare pozitivă se obține nu neapărat prin cuvinte puternice, ci prin acțiuni practice. De aceea, UNICEF apreciază eforturile Uniunii Europene nu doar de a promova și a proteja drepturile copiilor, ci în special a copiilor în conflictele armate și în special prin intermediul acestei campanii copii și nu soldați. Mulțumim Parlamentului European pentru adoptarea uh, recentă a unei rezoluții în care copiii sunt plasați în uh, centrul agendei uh, următoare, unde se condamnă violența la adresa copiilor și se apelează la comisie în sensul de a avea o privire holistică asupra abordării acestor uh, drepturi. Copiii sunt, continuă să fie recrutați în conflicte armate, nu doar ca soldați, dar și ca uh, bucătari și uh, mesageri și fetele sunt uh, deseori uh, violate. Activitatea din teren ne este înlesnită și prin <clears throat> mărturii prin care putem astfel să obținem datele necesare. Secretariatul General solicită uh, părților implicate să respecte standardele agreate. Așa cum spunea Lela, cele șapte guverne care încă figurează pe lista uh, menționată au uh, susținut că vor să susțină această inițiativă copii nu soldați. Pentru ca copiii să nu mai fi folosiți uh, în astfel de situație. Republica Central Africană, Sudan și Siria însă se mai află pe lista acestor țări. Uneori avem uh, dreptul la speranță. În alte țări uh, se întrezesc uh, semne de speranță, dar nu peste tot, din păcate. Așa cum am văzut în acest video, există noi modalități de recrutare prin intermediul mediei sociale, care se adresează uneori specific copiilor, o strategie pe care o condamnăm, desigur, ceea ce înseamnă însă că trebuie să găsim noi modalități pentru a asista copiii, noi uh, modalități de prevenție și noi modalități de a colabora în această privință. Copiii precum David depind ca noi să facem acest lucru. Campania Copii nu soldați trebuie așadar să aibă succes. Și vă spun că UNICEF își concentrează resursele pentru a contribui. Cu partenerii noștri și ONG-uri ca Save the Children, dar și comunitățile locale și lideri religioși, investim în programe de conștientizare pentru copii și uh, băieți și fete, astfel încât să nu cadă sub influența acestor grupuri de recrutare și acolo unde totuși se întâmplă acest lucru, ajutăm la recuperarea lor. De exemplu, în Afganistan, Congo, Somalia, guvernul și parteneri locali colaborează cu UNICEF pentru a susține între 10 și 15.000 de copii să uh, regăsească familiile și să îi readucă împreună la fel și Somalia, Irak, Republica Centrafricană pentru a oferi copiilor acces la educație și pentru a accelera învățarea pentru cei care au pierdut ani de școală. <clears throat> Și să nu uităm că pentru copiii care revin din ororile conflictelor, educația trebuie să fie mai mult decât a învăța să scrii și să citești, ci trebuie să te liniștești, să te recuperezi și să uh, îți regăsești pacea. Împreună cu ILO uh, încercăm să oferim tinerilor calificarea necesară ca alternativă pentru a nu se alătura acestor uh, grupuri armate și a avea stabilitatea necesară programe de acest gen care funcționează sunt cea mai bună alternativă pentru țările care își revin după astfel de conflicte. Guvernele trebuie să stabilească vârsta de recrutare la 18. Trebuie stabilite de asemenea și reguli uh, în ceea ce privește înregistrarea nașterilor și comunitățile de asemenea trebuie prin intermediul unor companii de conștientizare să se implice. Așa cum spunea și Lela, Uniunea Europeană joacă un rol critic, condiționând uh, ajutorul umanitar de prevenire a recrutării și utilizării copiilor. Prin susținerea procesului de reformă în domeniul justiției și securității, prin promovarea acestor valori în deplasările în teren și prin uh, alocarea de resurse pentru astfel de programe de recuperare a copiilor doamnelor și domnilor, David a scăpat, însă recuperarea sa nu s-a încheiat, însă se confruntă ca uh, mulți alții cu lucrurile vieții cotidiene, de pildă găsirea unei plase de țânțari. Își aduce aminte și de o copilărie fericită, își aduce aminte că a jucat uh, fotbal, s-a dus la școală și s-a uitat la filme. David însă nu a renunțat și nici noi nu putem face acest lucru. Ci haideți lăsat, să ne lăsăm inspirați de curajul lui David, astfel încât el și zeci de mii de copii ca el să-și revină din coșmarul conflictelor spre un viitor al păcii și prosperității. Very good. Thank you very much. Eh, mulțumesc foarte mult. Acum am să dau cuvântul doamnei Lucia Whiters din partea Complexity uh, Complex Humanitarian, Save the Children. Thank you. Um, I'd like... Mulțumesc. Și eu aș dori să mulțumesc Parlamentului European și Subcomisiei pentru Drepturile Omului pentru invitația adresată uh, organizației noastre Save the Children E onoare pentru noi să fim reprezentați aici, dar vă mulțumesc și pentru atenția pe care ați acordat-o temei copiilor în conflictele armate, protejarea copiilor de efectele dăunătoare a conflictelor armate, inclusiv recrutarea și folosirea acestora, este un domeniu la care am subscris uh, și noi. Include activitatea programatică în uh, Africa Centrală, Columbia, Myanmar, Sudanul de Sud, pentru prevenirea recrutării copiilor și pentru susținerea reintegrării fetelor și băieților care au fost asociate cu forțe armate și grupuri armate. Oferim intervenții pentru a facilita accesul la educație și pentru a educa uh, pentru viață și pentru a-l oferi oportunități. De asemenea, încercăm să susținem și, uh, o reacție internațională la această situație și aici uh, Colaborăm cu UNICEF, cu biroul reprezentantului special și cu întregul sistem al ONU pentru a promova standarde internaționale și bune practici. Și acolo unde este posibil din punct de vedere operativ, ne implicăm și în crearea de statistici și rapoarte împreună cu ONU, susținem și dezvoltarea de politici, implementarea acestora împreună cu organisme regionale, inclusiv cu Uniunea Europeană și furnizăm și ajutor la modul practic, ca de pildă organizarea unor cursuri de instruire cu privire la protecția copiilor. În pofida eforturilor noastre, realitatea este că acolo unde există conflicte armate, copiii întotdeauna vor fi implicați și ei. Așa cum se spune în cel mai recent raport al Secretariatului General al ONU, uh, există 23 de uh, state în care se practică acest lucru. În prea multe din aceste situații, folosirea copiilor a devenit una endemică. Îngrijorător, de asemenea, este și faptul că acolo unde apar sau reapar violențe, apar sau reapar uh, și recrutările. Rezultatul fiind acela că astăzi ne aflăm în continuare într-o situație între în fiecare clipă câteva uh, sute de mii de copii sunt implicați în conflicte armate. Această situație nu vine ca rezultat a unei lipsei de angajament a instituțiilor organ- uh, internaționale pentru că, așa cum spunea reprezentata UNICEF, există un consens aproape că copiii să nu fie folosiți în scopuri militare. Și standardele și tratatele internaționale sunt ridicate și se acordă o atenție sporită de către ONU și organisme regionale, la fel și de către Uniunea Europeană. Însă Problema se referă la implementare și provocările aferente. De aceea, această campanie lansată de Uniunea Europeană Copii și nu soldați este una foarte importantă pentru că readuce în atenție acest lucru și este și mai important să se ofere susținere statelor vizate pentru a înceta aceste practici. Totuși, așa cum s-a spus, mai există și alte chestiuni uh, presante, ca de pildă provocarea complexă de a opri recrutarea uh, de copii de către organisme nestatale. Cum ne asigurăm apoi că acești copii nu vor fi folosiți fie de state, fie de grupuri nestatale în alte conflicte armate. Ambele grupuri trebuie să fie mai proactive în identificarea riscurilor și abordarea lor. În esență, e nevoie, așa cum s-a spus deja, de o mai bună prevenție. Multe din riscuri sunt foarte bine înțelese. Știm, de pildă, că interdicția legală a recrutării și participării în ostilități duce la crearea unui mediu protector Știm că copiii sunt supuși unui risc mai mare atunci când nu își pot dovedi vârsta, atunci când procesul de verificare a vârstei în momentul recrutării nu este uh, corespunzător. Și știm că, de asemenea, lipsa unor sancțiuni penale face ca forțe armate sau grupuri uh, armate să nu aibă stimulente să-și uh, schimbe modul de a proceda. Vulnerabilitatea copiilor poate fi redusă printr-o intervenție mai amplă. Într-un interven... interviu recent a unui coleg de-al meu în Republica Central Africană, în, la vorba de copii asociați cu grupuri armate din zonă, s-a arătat că niciunul din copii nu vroia să fie asociat cu acele grupuri. Erau disperați și spuneau că doresc să revină la școală, iar uh, cei mai uh, în vârstă puțin uh, își doreau o șansă de a supraviețui, de a-și câștiga existența. Însă nu există soluții rapide și generale, dar uh, prevenția joacă un rol esențial. Totuși, garanțiile pe care le-am menționat uh, lipsesc de prea multe ori. Și ca să continui doar cu exemplul din Republica Central Africană, acolo se estimează că avem circa 6 până la 10.000 de copii asociați cu grupuri armate. Aici investițiile în educație au suferit din cauza conflictelor armate și două treimi din uh, școli au fost închise. Economia formală a fost uh, practic distrusă și două treimi din populație trăiesc cu mai puțin de un dolar pe zi. Nu se înregistrează nașterile, deci lipsește dovada vârstei pentru mulți copii. Republica Central Africană a semnat, dar nu a ratificat protocolul opțional cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate. Și în pofida trimiterilor la Tribunal Penal Internațional nu prea se întrevede o responsabilizare a părților care participă în aceste conflicte. Însă situația din această țară se regăsește și în multe altele. De aceea este necesar ca protecția copiilor în cazuri de urgență și în cazuri de conflict să fie susținută în continuare, pentru că aici copiii sunt uh, supuși celor mai mari riscuri de exploatare și violență. Și de aceea trebuie să investim în sisteme de protejare a copiilor. Uniunea Europeană are la dispoziție o serie întreagă de instrumente pentru protejarea copiilor în zone de conflict. Însă acestea trebuie aplicate în mod sistematic și ferm. În această privință, Save the Children dorește să sublinieze patru domenii prioritate de, prioritare de acțiune pentru Parlament. În primul rând, sporirea capacității UE de a identifica și de a acționa în cazul acestor riscuri, în mod specific prin asigurarea în conformitate cu liniile directoare UE cu privire la copii în conflicte armate și planul de acțiune pentru drepturile omului, ca misiunile UE să monitorizeze și să raporteze sistematic violările uh, drepturilor, uh, nu doar a drepturilor fundamentale, ci și a drepturilor copiilor. Și, desigur, tot personal din aceste misiuni, în special din operațiunile pentru menținerea în păcii, să fie instruiți uh, în ceea ce privește protecția copiilor. În al doilea rând, <clears throat> această inițiativă uh, copii, ar trebui să dispună de o mai bună finanțare și se sus, susținem de asemenea um, punerea drepturilor copiilor uh, în centrul agendei pentru drepturile omului și de asemenea trebuie crescută și uh, asistența acordată în situații de urgență. De asemenea, am dorit să vă solicităm să asigurați continuarea educației uh, în uh, statele afectate de conflicte, astfel încât școlile să fie mai bine protejate, în special în urma rezoluției din martie 2014 la copiii în conflictele armate. Am dorit ca Parlamentul să-și reitereze solicitarea adresată statelor membre pentru a susține și uh, această inițiativă de neimplicare a copiilor în conflicte armate. Această inițiativă va fi lansată pe 16 decembrie la Geneva. Și nu în ultimul rând, o altă inițiativă de ordin practic la care s-a făcut deja trimitere este aceea ca Uniunea Europeană să-și întărească rolul în, de a încuraja statele pentru a proteja copiii prin utilizarea asistenței sale militare și să se asigure că protecția copiilor este inclusă ca obiectiv specific în cadrul acestei asistențe și e important ca acest lucru să devină o condiție și pentru implementarea altor tipuri de planuri de acțiune. Mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră. Eh, voi da la palabra. Uh... Mulțumesc. Voi da cuvântul doamnei Jitkat Petkova, responsabilă cu aceste probleme la Serviciul de Acțiune Externă. Doamna președinte, membri, eh, onorabili membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor, în numele doamnei director general Marinaki, vă mulțumesc pe, uh, pentru organizarea acestei audiere astăzi aici. Uh, e o mare onoare pentru mine să fiu aici, alături de Laila, pe care am întâlnit-o la începutul mandatului e acum uh, doi ani și jumătate aproape și cu uh, Salvați Copiii și UNICEF cu care cooperăm în fiecare zi. Permiteți-mi să vă spun ce, ce fac pe scurt instituțiile europene pentru drepturile copilului și mai ales pentru copiii din zonele cu conflict armate. Am inclus aceste elemente în uh, strategia noastră privind drepturile omului și, de asemenea, în toate delegațiile pe teren implementăm orientările generale privind uh, copiii în conflicte armate. Uniunea Europeană este foarte mândră să susțină campania UNICEF și pe reprezentantul special pentru uh, copii uh, nu soldați și am susținut activitățile din uh, cele 8 țări inițiale și, a, și în chat, care acum nu mai e pe listă și aș susține că am fost foarte activi. Uniunea Europeană este hotărâtă să sprijine activitățile ce își propun să prevină recrutarea copiilor și să demobilizeze uh, copiii uh, recrutați și să-i ajute să se reintegreze în comunitățile lor. Uniunea Europeană a acordat prioritate protejării uh, copiilor în formarea celor care au mandat de menținere a păcii și în regulile și procedurile standard uh, în ceea ce privește conflictele. Și o să vă dau o, un exemplu cu o misiune din 2014, când am acordat uh, prioritate copiilor, femeilor și celor uh, care se ocupă de acțiuni umanitare și foarte important. Am acordat prioritate formării înainte de uh, desfășurarea misiunii. Și avem aceste materiale pe care le împărtășim și cu toate statele membre și cu ONU. Noi am investit foarte mult în spărirea capacității, capacității de a asigura protecția copilului și la sediile principale, dar și în misiunile de cooperare și uh, de exemplu, în cooperarea cu UNICEF, anul acesta am uh, adoptat și finalizat un instrumentar pentru includerea drepturilor copiilor în cooperarea în vederea dezvoltării, pentru, de exemplu, nu doar pentru uh, personalul instituțiilor, ci și pentru toți donatorii și organizațiile societății civile. M-aș referi la un alt domeniu în care suntem foarte activi și colegii de la Comisie, de la DG ECO, se ocupă foarte mult de dreptul la educație și bunăstare. Din 2012 am, uh, am investit mai mult de 12 milioane de euro în inițiativa Copiii Păcii, în care mai mult de 1800 de copii au beneficiat de acest uh, program. Am menționat deja Tribunalul Penal Internațional combaterea impunității pentru aceste infracțiuni grave care provoacă îngrijorare la nivel internațional reprezintă o parte a activității noastre. Considerăm că tribunalul este esențial în continuare și aș vrea să profit de ocazie ca să vă spun că rolul Tribunalului Penal Internațional și implementarea orientărilor noastre în ceea ce privește copiii în conflicte armate și sprijinul Uniunii Europene pentru un altul uh, reprezentant au fost subliniate anul trecut de către Uniunea Europeană și toate cele 28 de state membre ca rezultat semnificativ în continuarea summitului de la Londra privind uh, uh, prevenirea abuzurilor sexuale în cadrul conflictelor. Laila s-a referit și la cooperarea cu organizații regionale și subregionale, care este esențială. De exemplu, anul trecut am organizat o formare comună cu Uniunea Africană la Addis Abeba, unde am avut eforturi comune făcute împreună cu Banca Mondială și, bineînțeles, ONU. Această inițiativă ne-a oferit prilejul să discutăm despre reglementarea protecției copilului, demobilizare, dezarmare și măsuri de reintegrare, precum și protejarea copiilor în contextul uh, menținerii păcii. Copiii în conflicte au fost o temă principală și la summitul Uniunea Europeană-Africa și sperăm să dezvoltăm parteneriate și cu alte organizații. Și acum aș menționa pe scurt dezbaterea Consiliului de Securitate în legătură cu copiii în conflictele armate și raportul aferent. În urma acestui raport am inclus Nigeria pe lista de țări prioritare și vom susține eforturile viitoare ale Nigeriei și partenerilor internaționali în combaterea creșterii violenței și atacurilor desfășurate de Boko Haram. Alte domenii de preocupare sunt recrutarea copiilor și folosirea lor în conflicte armate în Republica Centrafricană. Uniunea Europeană și UNICEF implementează acum un program de educație în Republica Central Africană cu instruirea o mie de copii care au fost implicați în grupuri armate. Aș sublinia de asemenea că noi deplângem uh, orice încălcare a drepturilor copiilor comise de orice parte din conflictul din Irak și suntem foarte îngrijorați de uciderea brutală a civililor de către ISIL, inclusiv a copiilor din Siria și din Irak. Copiii în continuare sunt cei mai afectați de conflictul armat din Siria. Mai mult de o mie de copii au fost uciși până acum și mult mai mulți răniți. reafirm credința Uniunii Europene că problema copiilor în conflictele armate trebuie să rămână în centrul preocupărilor comunității internaționale, precum și al uh, eforturilor noastre la nivel uh, internațional și regional. În încheiere, permiteți-mi să vă împărtășesc două lucruri. Laila s-a referit deja la cea 25 aniversare a Convenției privind drepturile copilului. E o convenție foarte importantă pe care toate statele membre ale UE au ratificat-o și sunt mândră să anunț că mâine vom avea concluzii ale Consiliului adoptate deci la nivel de Consiliu care vizează tocmai eforturile făcute de Uniunea Europeană pentru copii și la nivel intern și extern. Și aș vrea să mai subliniez și că înaltul reprezentant s-a implicat activ și a cerut tuturor delegațiilor Uniunii Europene să urmeze campania ONU 16 zile de activism împotriva violenței de gen. Așa că mă voi opri aici, mulțumindu-vă tuturor și după ce am ascultat toate comentariile interesante în legătură cu noul plan de măsuri cu care vom reveni în Parlament, sper în curând. Mulțumim! Am invitat și un reprezentant de la reprezentanța afgană astăzi aici. E vorba de o țară parteneră și de aceea doresc să-i dau cuvântul și deci posibilitatea să intervină. Mulțumesc! doamnă Martinez Rosco, președinte al Subcomisiei pentru Drepturile Omului, domnule Bruc, președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe, care înțeleg că nu este de fapt prezent, uh, distinși delegați, domnilor și domnilor, îmi face mare plăcere să mă aflu aici, la această reuniune, unde ne concentrăm pe o problemă foarte importantă. Copii, nu soldați. Permiteți-mi să profit de acest prilej pentru a-mi exprima recunoștința pentru Comisia pentru Afaceri Externe și Subcomisia pentru Drepturile Omului pentru organizarea în comun a reuniunii de astăzi. Liderii mondiali acordă foarte multă atenție problemelor și crizelor economice, sociale, politice și adesea uită să se gândească la viitor. Viitorul uh, nu înseamnă doar să planifici, ci și să îți pese de cei care vor trăi în viitor. Doamnelor și domnilor, una dintre îngrijorile grave de astăzi e că acum copiii sunt folosiți în conflicte armate în mai multe țări. În țara mea, în Afganistan, de asemenea, se întâmplă acest lucru. Dar înainte de a mă referi la această problemă în cazul Afganistanului, aș vrea să recunosc și să salut uh, ce a spus doamna Leila um, Zerugui uh, și ce au spus și reprezentant, uh, ce a spus și reprezentanta UNICEF și tot ce s-a spus despre această campanie care își pune ca obiectiv să uh, preîntâmpine folosirea copiilor în conflicte armate de către forțe statale și nestatale până în 2016. În Afganistan, campania a fost una de succes, a fost foarte bună. Excelențele voastre, articolul 54 din Constituția afgană pune accentul pe îngrijirea copiilor și protejarea lor. Articolul 49 menționează explicit că munca forțată impusă copiilor nu este permisă. Și aceste articole reprezintă temeiul pentru angajamentul nostru de a ne alătura uh, ONU în această campanie. Forțele de securitate naționale afgane sunt foarte bine instruite și foarte profesioniste și vă asigur că forțele noastre naționale nu recrutează copii pentru a fi soldați, dar nu pot să neg că au existat câteva cazuri în care copii au fost recrutați de către polițiile locale și numărul reportat este, raportat este de numai 14. În uh, raportul uh, secretarului general al ONU se menționează acest lucru. Voi cita din raportul uh, ONU, paragraful 339 într-un caz uh, anume, în într-o provincie din Afganistan, autoritățile statale au arestat 21 de copii, chiar cu vârstă de 7 ani, care erau uh, în drum către Pakistan pentru a fi instruiți de talibani pentru a deveni uh, atacatori sinucigași. Aceștia au fost eliberați din uh, Uh, simpatie pentru că nu se știa, ei nu știau de fapt ce urma să li se întâmple odată ce ar fi ajuns în Pakistan. Talibanii recrutează și din Pakistan și din Afganistan și instruiesc, îi spală pe creier și uh, se servesc de ei în combaterea forțelor de securitate naționale afgane. O parte dintre cei instruiți în școlile religioase și în celulele uh, teroriste sunt folosiți ca um, atacatori sinucigași împotriva Afganistanului. Există mai multe motive pentru care acești copii sunt încurajați și recrutați și uh, pentru care se dorește folosirea lor în conflicte armate mai târziu. O problemă este lipsa accesului la educație. Grupurile teroriste ard, dărâmă școlile în zonele izolate și apoi oferă familiilor educație gratuită pentru copii. De obicei este vorba de educație religioasă oferită de grupul Uh, terorist. În al doilea rând, pro- există probleme economice pentru familii care nu pot să-și hrănească și să-și îmbrace copiii și atunci grupurile teroriste le iau copiii, îi duc la școli mai îndepărtate unde le asigură cazare și uh, masă și haine. De asemenea, nu există șanse de a se angaja, n-au acces la educație, la sănătate și guvernul nu poate să le asigure oamenilor din zonele mai izolate aceste servicii. În ceea ce privește Convenția ONU privind drepturile copilului, angajamentul Afganistanului este puternic. S-au făcut progrese în ceea ce privește respectarea planului de măsuri pentru a pune capăt și preveni recrutarea și folosirea copiilor în uh, conflictele armate. Guvernul Afganistanului va întreprinde orice efort necesar pentru a respecta planul de măsuri conform celor 15 puncte din foaia de parcurs, redactată în august 2013. Afganistanul a depus al treilea raport în martie anul acesta, în care a arătat care sunt măsurile luate pentru punerea în aplicare a planului de măsuri. Dat fiind cam prilejul aici, aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu vizita foarte de succes a președintelui Afganistanului la Bruxelles, unde s-a întâlnit și cu președintele Parlamentului European, domnul Schulz, și unde a discutat cu acesta despre probleme de interes reciproc și despre drepturile omului, mai ales ale femeilor și copiilor care au reprezentat o temă prioritară. Doresc să închei cu un citat. Copiii sunt floarea vieții. Să ne purtăm frumos cu ei, să ne asigurăm că sunt fericiți, să-i ajutăm să rămână copii tot restul vieții. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! între pe colegi dacă doresc să intervină și dacă da, Îi voi da cuvântul domnului Evitaeus. Mulțumesc, doamna președintă. Tocmai am um, auzit uh, expuneri impresionante, interesante și șocante din partea experților noștri. Este vorba despre copii care uh, sunt uh, folosiți uh, ca soldați în conflictele armate se încalcă drepturile omului și drepturile copilului uh, cu un impact teribil asupra psihicului acestor copii. Ne întrebăm ce poziție uh, abordează Uniunea Europeană inclusiv uh, în cadrul Națiunilor Unite față de această situație care este inacceptabilă. Sigur că se fac analize, se discută cu guvernele statelor în care copiii sunt astfel exploatați, dar, uh, din păcate, este vorba de state care nu respectă uh, hotărârile și uh, convențiile internaționale. S-ar putea ca reprezentanții acestor state să aibă o atitudine uh, înșelătoare față de noi. Eu cred că ar trebui să putem recurge la uh, măsuri pugnitive, la uh, sancțiuni, acolo unde descoperim că nu se respectă aceste cerințe, să existe și um, anchete în instanțe, în tribunale de război. Trebuie să acționăm. Trebuie să fie posibile măsuri suplimentare de a contracara comportamentul acestor guverne care calcă în picioare drepturile omului. Sigur că toți copiii implicați nu au posibilitatea să își spună cuvântul. Iar uh, situația lor nu este respectată. Totul se transformă într-un teribil coșmar pentru cei care au devenit victimele acestor practici. Thank you, Madam Chair. I'll uh, speak. Uh, Mulțumesc. Voi vorbi în neerlandeză. Doamnelor și domnilor, doresc să mulțumesc experților invitați pentru detaliile pe care ni le-au furnizat astăzi, descriind uh, acest uh, fenomen teribil al uh, copiilor soldați. Am uh, văzut ieri seară un film documentar la televiziunea flamandă privind proiectul de reabilitare și reintegrare a copiilor în Uganda și uh, poveștile și imaginile prezentate au fost uh, deosebit de impresionante. Eh, domnul Timmermans a lucrat la asemenea proiecte timp de eh, mulți ani, inclusiv eh, în relația cu Uganda. Există o voință politică manifestă de a stăvili acest fenomen, dar există și în statele membre ale Uniunii Europene, tineri care se radicalizează, care pleacă spre Irak și Siria pentru a se alătura trupelor ISIS. Și este vorba chiar de adulți care eventual își iau și familia și copiii cu ei. Apar în videoclipuri, în imagini pe internet și își arată trofeele uh, victimele. Deci devin uh, parte a luptătorilor teroriști. Este un fenomen teribil și acest lucru trebuie să îl avem în vedere și să-l discutăm. Trebuie să vedem cum putem stabili acest fenomen social. Trebuie să existe o mai bună cooperare între uh, uh, educatori, lucrătorii în domeniul social, asistenții sociali. Trebuie să existe oportunități economice pentru tinerii care uh, nu s-au putut încadra în societatea noastră din diverse motive și uh, cred că merită să discutăm în acest context și despre acest fenomen. Sigur că există un număr impresionant de tratate și convenții internaționale dar oare uh, sunt suficiente? Trebuie să ne rezumăm la ele sau poate că unele ar trebui să fie actualizate? Cum poate Uniunea Europeană să se implice în aceste demersuri? Să ne gândim la Convenția de la Geneva. Există o serie întreagă de uh, criterii uh, care descriu statutul luptătorului și fac o distinție față de populația civilă. Dar niciunul din aceste uh, criterii nu se referă și la vârsta luptătorului. Din câte am înțeles eu, oare aceste tratate, uh, convenții internaționale nu ar trebui să fie revizuite din acest punct de vedere și cum putem noi să ne implicăm? Și o altă întrebare, dacă ne uităm la lista țărilor, se pare că la modul general, problema cea mai uh, mare legată de uh, copiii soldați se regăsește în acele state în care există uh, sărăcie uh, și uh, o situație de dezordine uh, statală. Deci, uh, state care se află pe această listă neagră de uh, ani de zile, dar cărora li se alătură și alte state. Deci, uh, este important să identificăm zonele de risc. Dar aș vrea să aflu și uh, amănunte pentru că dacă analizăm uh, aceste aspectele legate de posibile riscuri în anumite state, uh, este greu să uh, prezicem evoluția viitoare. Cum poți preveni situații care îți scapă de sub control? Uh, cum putem noi în Uniunea Europeană să ne implicăm pentru a preveni asemenea situații. Cum putem stăvili uh, o astare evoluție. Mulțumesc oricum pentru toate prezentările și pentru uh, răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc și dau cuvântul acum domnului Ostrevici. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc uh, tuturor experților uh, pentru prezentările foarte ample ale situației care ne preocupă în legătură cu copiii care sunt implicați în uh, conflicte sângeroase. Cei care recrutează și pregătesc militar copiii comit o gravă infracțiune. Poate cineva dintre dumneavoastră să comenteze în legătură cu următoarea situație. au existat persoane care să uh, fie acuzate de Tribunalul Penal Internațional de la Haga pentru acest tip de crime, și dacă cunoașteți asemenea situații care au fost până la urmă sentințele, care sunt practicile stabilite de către Tribunalul Penal de la Haga în aceste cazuri. Mulțumesc foarte mult. Voi da cuvântul acum Uh, domnule Branti, uh, domnul Coli. Mulțumesc. Aveți dreptate, domnule Smegal, acest uh, război al copiilor a început să facă simțit și în Europa. Și iată că și Europa este implicată, suntem martorii unei asemenea drame uh, și uh, acum uh, se simte acest strigă disperat ce putem face. trebuie să încercăm să acționăm în statele în care și dumneavoastră, care sunteți membri unor delegații internaționale din partea Parlamentului European, uh, puteți să vă implicați. Uh, Uh, și uh, doamna uh, Mogherini săptămâna trecută s-a angajat în plenară ca urmare a unei rezoluții a Parlamentului să încerce să facă tot ce stă în putere în cadrul politicii externe și de securitate a, a, a instituțiilor europene pentru a-i proteja pe copii. Deci noi am ratificat de altfel și Convenția Drepturilor Copilului în calitate de Uniune Europeană. Se creează în felul acesta o prețioasă jurisprudență în ce privește protecția copilului. Deci ne interesează promovarea economiei, dezvoltarea durabilă în statele partenere, dar trebuie să avem în centrul atenției și soarta copiilor, pentru că o țară care se dezvoltă, care nu investește în tineri, nu va putea beneficia de o dezvoltare durabilă. Și acesta este unul din răspunsurile la întrebările dumneavoastră pe plan politic. Uniunea Europeană încearcă să acționeze cu toată puterea sa de influență pe scena internațională pentru a menține în centrul atenției această agendă a protecției copiilor și problema copiilor soldați, inclusiv în cadrul relațiilor sale cu Națiunile Unite și cu alte state partenere. Și uh, uh, soluția acestor situații nu poate fi decât una politică. Colegul din Afganistan știe acest lucru la fel de bine ca noi, în Congo, în Chad. Este nevoie de angajament politic în acest sens. Este nevoie de mobilizarea tuturor rețelelor politice care pot să colaboreze. Și noi contăm foarte mult pe sprijinul Parlamentului European. Toate această dimensiune este foarte importantă pentru că nu putem să lăsăm lucrurile așa cum sunt astăzi. Trebuie să facem inclusiv campanii publicitare și acesta este un element uh, nou, pentru că noi știm că acum și grupurile uh, teroriste care recrutează copii uh, lansează campanii publicitare. Deci acest război a început și acum nu vedem decât începutul pe care îl simțim și în Europa și nu este un război convențional, este un război care se poartă și prin intermediul rețelelor sociale uh, care au fost dezvoltate de-a lungul unei perioade lungi de timp. Este un nou tip de violență care nu este acceptabil. Deci noi facem un apel la adresa dumneavoastră, deputații europeni, să ă, nu tolerați acest fenomen. Acesta este mesajul nostru și credem că este în primul rând un mesaj politic, un mesaj de parteneriat la toate nivelurile, la niveluri ă, guvernamentale, dar și al societății civile, mass media și, bineînțeles, a activității parlamentare. Mulțumesc, doamna Lucia Whites. Mulțumesc. Mulțumesc și pentru întrebări. Aș dori să punctez uh, câteva lucruri. La prima intervenție care se referea la follow-up, cum se procedează în... Cred că este important ca Consiliul de Securitate al ONU să dispună de un set de instrumente pentru a asigura conformitatea cu obligațiile asumate de către cele două părți semnatare. Este vorba de elemente care încep de la comunicare și merg până la sancțiuni. Pentru a menține credibilitatea acestor procese, trebuie să existe și un follow-up acolo unde nu se aplică lucrurile corespunzător. În 2011 și 2012, Statele Unite au oprit asistența pentru Republica Democrată Congo, iar după numai un an, același stat a semnat un acord <clears throat> prin care se obliga să remedieze situația din țară. Deci, da, există pârghii. Ați întrebat dacă tratatele existente asigură o protecție suficientă pentru actualele amenințări. Eu cred că pentru recrutare și folosirea copiilor există un cadru legislativ corespunzător și și cadrul de la ONU. Dar, pe de altă parte, în alte domenii, trebuie să vedem dacă protecția oferită prin actualul cadru legislativ este suficient două elemente pe care aș dori să le punctez și aici. Utilizarea școlilor de către armate este, uh, nu este interzisă, ci doar descurajată, ceea ce mm, le face vulnerabile și are un impact și asupra securității fizice și psihice a copiilor, dar compromite și educația. O astfel de inițiativă a fost uh, preluată de către Norvegia. Asta pentru utilizarea unui lider directoare în ceea ce privește utilizarea militară a școlilor. Este în proces de redactare și uh, urmează să fie agreat în cursul anului viitor. Apoi, Convenția cu privire la armele convenționale folosite în zone de, cu o populație foarte densă. Aici, în mod normal, civilii sunt victime și în special copii. Este iarăși un domeniu unde nu e vorba de o interdicție și nu căutăm să introducem o interdicție, dar încercăm să vedem dacă utilizarea acestor arme ar putea fi oarecum uh, descurajată. Apoi întrebarea cum anume putem aborda riscurile la modul practic. Eu cred că pot fi avute în vedere mai multe acțiuni practice. Vă spuneam că cadrul uh, legal nu este neapărat un panaceu, dar uh, mai important este cadrul de la nivel național, pentru că acolo se creează cadrul în care protecția să devină posibilă, înregistrarea nașterilor, certificatul de naștere care probează vârsta copilului este un document atât de necesar, atât de multor copii le lipsește un astfel de document și face ca dovedirea vârstei la recrutare să fie foarte dificilă. Apoi sau formulează întrebări cu privire la dezvoltarea durabilă, educație, Vă spuneam și în prezentarea mea că majoritatea copiilor arată că nu au opțiuni, n-au unde să meargă. Pentru că și astfel caută altceva și nu-și doresc să fie în grupuri armate sau în forțe armate, dar nu au alternativă. Și un alt domeniu la care am, aș dori să mă refer, să refer la reformă în, în sectorul securității. Nu ne referim aici la întrebarea de ce sunt recrutați copiii, ci cum se întâmplă acest lucru. Și crearea acestor obstacole <clears throat> prin intermediul unor procese de recrutare profesioniste, formale, prin supraveghere și monitorizare, incriminarea recrutării ilegale, dar și urmărirea și investigarea și, până la urmă, urmărirea penală a acestor uh, uh, infracțiuni constituie, până la urmă, o parte dintr-o abordare olistică care trebuie aplicată. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă Seroghi, aveți cuvântul. Uh, merci pour votre inter... Mulțumesc pentru interesul manifestat și aș dori mai întâi să revin la ceva. Vă înțeleg uh, mânia și mi se întâmplă și mie uneori să, să ajung în starea aceasta în care sunteți dumneavoastră. Uh, și mă întreb și eu cum se poate ca aceste lucruri să continue. Dar astăzi aș vrea să fiu pozitivă. N-am venit aici să vă demoralizez. Cred că atunci când vedem pe listă că nu avem decât șapte țări numite pentru recrutare, deja uh, o mare realizare. Uh, suntem uh, 194 de state unul dintre state, de exemplu um, Afganistanul, are de fapt un caz cu poliția locală, nu cu armata. Deci, până la urmă, guvernul trebuie și îi încurajăm și îi ajutăm să fie prezent la fața locului, să asigure că nu se facă aceste recrutări. Înainte, statele ziceau, nu, nu e treaba voastră, eu recrutez uh, copii. Acum nu se mai întâmplă acest lucru. Acum, din 59 uh, de părți implicate, 51 sunt grupuri armate care, uh, într-o oarecare măsură, nici măcar nu vor să audă ce avem de spus. Într-adevăr, trebuie luate măsuri împotriva acestor oameni și să ajutăm statele unde există voința politică, astfel încât să nu mai existe posibilitatea aceasta de a scăpa nepedepsit. Ce poate face Uniunea Europeană? Poate face mult am văzut adesea că sunt state care au probleme mari, care n-au instituții, care uneori sunt obligate să negocieze cu grupări armate, care vor să fie integrate în armată. Eu eram în Congo când grupul armat care recruta cei mai mulți copii a intrat, a fost integrat în armata națională și a intrat cu copii cu toți. Și nici măcar, nici n-am avut voie să facem o selecție, să scoatem copiii. Acum, acest stat ne spune nu mai acceptăm uh, pe cei care recrutează copii în armata noastră și urmărim. Deci, acum rămâne doar să ne asigurăm că angajamentul va fi respectat. Pentru că, iată, uneori trebuie să faci și concesii în funcție de situația guvernului. Iată, deci, să ne asigurăm că angajamentul va fi respectat și că dacă vor să coopteze grupări armate, să nu accepte pe cei care recrutează copii. Deci, Uniunea poate face mult. Cred că acolo unde există voință politică, sprijinim guvernele. Unde nu, folosim alte mijloace. Dacă avem uh, în fața noastră oameni care nu vor să ia măsuri, atunci putem să facem presiuni, să ne folosim de Tribunalul Penal Internațional și de alte metode. Iată, deci, trebuie să te folosești de ceea ce există. S-a pus o întrebare și anume, ce facem cu radicalizarea copiilor pentru a o combate? Vedem acum imaginile ISIS care se folosesc de mediile sociale, de socializare. Uh, cunoscute și în Congo, și în alte zone. Se făceau același lucru, nu cu uh, mediile de socializare, dar erau recrutați copii obligați să omoare și așa mai departe. Boko Haram face același lucru. Realitatea e deci că atunci când ne confruntăm cu grupuri care recrutează copii, copiii suferă din păcate, ceea ce vedem în imaginile ISIS și chiar mai rău de atât. Trebuie să încercăm să răspundem în mod inteligent să nu cumva să dăm greș în reacția noastră, pentru că reacția presupune implicarea comunităților, de asemenea, și trebuie să ne asigurăm că nu vom stigmatiza și mai tare. Trebuie să facem în așa fel încât să asanăm mlaștina. Acolo unde sunt probleme, trebuie mai întâi să ajungem la un teren sănătos. Deci e o muncă politică de conștientizare, sensibilizare, integrare, o muncă de dezvoltare. Putem să facem foarte multe. Trebuie să ne gândim bine și să vedem ce trebuie făcut în fiecare regiune. Uniunea poate să acționeze la nivel intern, țările pentru că sunt și oameni care pleacă și din alte țări. Eu, de exemplu, sunt din Alger. Uh, știu că și de la noi pleacă oameni și mă îngrijorează această problemă. Deci fiecare să încerce să vadă ce se poate face la el, să împiedice uh, propagarea acestui fenomen. Trebuie văzut cum delegitimizăm aceste grupuri. Asta e munca noastră. Să arătăm că nu reprezintă islamul și comunitatea islamică, ci că sunt infractori, criminali. Acesta este lucrul important și numai dacă îl facem vom putea progresa. Cred că persoana care a pus întrebarea legată de exemple în care Tribunalul Internațional Penal a, a, s-a pronunțat în legătură cu cauze privind recrutarea de copii. Cred că nu mai e în sală persoane. Dar da, chiar prima cauză, prima hotărâre a tribunalului a fost uh, tocmai în cazul uh, confirmat acum în uh, completul de apel Charles Taylor, fostul președinte din Liberia, a fost condamnat tocmai pentru recrutarea de copii. Thomas Boscontaganda a fost trimis în fața curții pentru recrutare de copii și va trebui să dea răspundere, să, să dea socoteală pentru actele sale. Germain Katanga, tocmai aceste persoane au fost uh, aduse în fața curții pentru că aveau răspunderea de comandant. Dacă aveți, li s-a spus, dacă aveți copii în unitățile noastre, sunteți răspunzători. Și aș spune, e bine ce face tribunalul, dar e și mai bine când se pronunță instanțele naționale și eu mă bucur când văd în uh, raportul pe care l-am primit din partea ministrului apărării congoleze că X, Y și Z din grupurile lor au fost arestați uh, și uh, inculpați pentru recrutare de copii. Asta contează. Acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le susținem. Nu vreau să abuzez de timpul dumneavoastră, dar vreau să răspund la toate întrebările. S-a mai pus o întrebare legată de cadrul de reglementare uh, și tratate, dacă avem suficiente mijloace de reglementare. Eu nu sunt foarte mulțumită, deoarece se stabilește vârsta de la care sau până la care uh, vârsta, uh, recrutarea este ilegală. Eu aș fi preferat, în loc de 15-18 ani, în multe țări din sud se spune 18 ani și există țări în nord care spun 16 sau 17 ani. Deci, Uniunea Europeană ar putea să spună în Uniunea Europeană nici nu se pune problema să uh, se recruteze uh, la mai puțin de 18 ani. Dacă se întâmplă acest lucru, noi vom fi foarte mulțumiți. Recrutarea de copii este uh, o crimă recunoscută ca atare Uh, la nivel internațional numai sub 15 ani, tocmai pentru că a fost rezistență multă pentru, din partea unor țări mari. Pour clore la réunion, je vais donner la parole à monsieur Plenković. Mulțumesc. Dăm cuvântul în încheiere domnului Plenković. Ja ću hrvatski, budući da smo ovdje puno i da kolegice gore imaju malo posla u kabini. Mulțumesc. Aș dori să vorbesc în croată pentru a le ceva de lucru și interpreților noștri din cabina croată. Aș dori să mulțumesc tuturor care au intervenit pe această temă importantă vis a -vis de campania Copii, nu soldați. Este o temă globală și mă bucur că am susținut această inițiativă a doamnei Valenciano pentru ca ea să fie discutată în fața Comisiei pentru drepturi fundamentale. E importantă susținerea unei campanii care se desfășoară deja de câteva luni. Principalul obiectiv al acestei campanii este de a garanta că accentul uh, este pus pe utilizarea copiilor în conflicte armate. Până la urmă, problema este că există țări din această lume care nu funcționează bine, care sunt prea slabe, care nu dispun de instituții suficient de puternice pentru a evita astfel de situații. De aceea, această campanie Copiii nu soldați, precum și alte uh, măsuri țintite din partea UE și organismelor internaționale uh, trebuie folosite la maxim. Până la urmă, Tema trebuie să se înscrie în centrul tuturor uh, activităților noastre pentru că ține de valorile fundamentale pe care le reprezentăm. Există o serie întreagă de acorduri care țin de ajutor uh, financiar și alte forme de ajutor și cred că această chestiune ar trebui întotdeauna abordată în contextul acestor acorduri. Pentru că eu cred că rezultatul final a acestor acorduri uh, trebuie să fie și ca rezultat al atitudinii pe care cealaltă parte, celălalt semnatar, îl are vis-a-vis -vis de tematica copiilor în uh, conflicte armate. Vedem, aș, am văzut așadar uh, care este opinia C.A.E. în această privință, dar și părerea unor reprezentanți al societății civile. Parteneriatul, până la urmă, reprezintă uh, Um, forma cea mai importantă de luptă. E important ca această temă să ajungă în uh, dezbatere uh, internațională cu toate statele, statele membre, dar și în afara Uniunii Europene. Încă o dată aș dori să mulțumesc tuturor participanților în numele domnului Brock și încă o dată să îmi reitere susținerea pentru această campanie și să-mi exprim mulțumirile pentru organizarea acestei uh, audieri. Mulțumesc, spune președinta, reuniunea se suspendă.